Ja, liebe Kollegen, doch, Kolleginnen, nein, äh, liebe Kollegen. Dragi colegi, vă urez uh, bun venit și vă mulțumesc pentru punctualitate și sunt de părere că cei care sunt punctuali nu trebuie să aibă de suferit din cauza faptului că alții nu sunt, de aceea începem. Primul punct de pe ordinea de zi, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă. Raportor este domnul Paul Rübich și am să-i dau cuvântul acum, apoi colegii vor putea interveni și ei. Paul Rübich, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Drepturile de proprietate intelectuală sunt pentru mulți un domeniu greu de înțeles pe de altă parte, însă, proprietatea este o valoare importantă în, într-o ă, economie de piață și așa cum proprietatea fizică este de foarte mare importanță, la fel și proprietatea intelectuală este esențială. Și protecția uh, protejării proprietății intelectuale uh, a uh, a înregistrat uh, progrese chiar în țări în care nu era um, o, o prioritate. S-a recunoscut cât este de important să se protejeze creativitatea și inovarea astfel încât uh, ea să ducă la progres în societățile noastre. Pentru Uniunea Europeană, este dificil să se creeze acest uh, spațiu economic unic, lipsit de granițe, lipsit de granițe politice și geografice. Conceptul pieței interne este important și pentru proprietatea intelectuală. Și, în acest sens, Uh, foarte importante sunt licențele, pentru că acestea sunt cele care permit utilizarea proprietății intelectuale din punct de vedere comercial. Aceste licențe sunt de o foarte mare valoare, mai ales în ceea ce privește mărcile. Așadar, în multe domenii ale proprietății intelectuale, este foarte important modul în care se emit licențe. Este um, un aspect foarte important nu numai în Europa, cât și în întreaga lume și de aceea cred că este important pentru Europa să își uh, întărească protecția drepturilor de uh, proprietate intelectuală și aplicarea acestora. Nu este vorba uh, numai de protejarea um, um, inovațiilor marilor corporații care investesc uh, miliarde în uh, cercetare, este vorba și de mici între, întreprinderi sau pentru persoane fizice care, um, care sunt inventatori, E bine, este important și pentru toți aceștia să asigurăm uh, aplicarea drepturilor lor. De aceea este important să avem și să sprijinim uh, o licență valabilă în întreaga Uniune Europeană pentru întreaga uh, piață europeană și, în același timp, să uh, facilităm emiterea de astfel de licențe. Trebuie să ne gândim în acest sens și la uh, limba în care sunt emise aceste licențe. Uh, trebuie să ne gândim, de exemplu, uh, la situații în care se pot da licențe în franceză, pentru spaniolă, pentru germană. Deci, iată, un model de licență în, în funcție de limbă și aceste licențe pot fi apoi utilizate în întreaga lume. Putem să ne gândim dacă n-am putea um, um, porni inițiativa de a emite licențe în anumite limbi uh, care să fie valabile la nivel mondial. La punctul 3 uh, ne referim la interoperabilitate și la neutralitatea tehnică. Cred că proprietatea intelectuală ar trebui să uh, contribuie la um, extinderea utilizarea, utilizării um, formatelor și astfel încât uh, să existe, să se asigură neutralitatea tehnică și în funcție de um, și de la format la format. Cred că aceste aspecte ar trebui să uh, fie aplicabile, mai ales pentru IMM-uri, la punctul 4, uh, acel uh, serviciu unic ar fi foarte important. Să existe o, un punct uh, cărora să îi se poată adresa uh, inter persoanele interesate, uh, de unde să poată afla toate informațiile cu privire la emiterea de licențe în, între, în toate statele membre <coughs> și apoi um, să se poată obține aceste licențe care să fie valabile chiar și în afara Uniunii Europene. La punctul 5 ar trebui să se ia în considerare sancțiuni împotriva celor care încalcă aceste uh, drepturi de proprietate intelectuală, să fie vorba nu numai de uh, sancțiuni uh, compensatorii, dar și uh, sancțiuni care să prevină uh, daune viitoare. De aceea cred că asta, acest lucru ar fi uh, foarte uh, bun iar apoi, uh, la punctul 6, punerea la dispoziție a actelor legislative, cunoaște, uh, în ceea ce privește uh, concurența, de exemplu, știm că um, în Uniunea Europeană Comisia poate să impună puternice sancțiuni în ceea ce privește concurența și cred că putem utiliza această legislație ca model pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Cred că mai ales la uh, piraterie și uh, produse contrafăcute s-ar putea aplica acest model. Pentru Comisia Europeană și pentru CESE ar fi foarte important să se facă uh, evaluarea impactului întotdeauna și pentru IMM-uri, pentru că Uh, bineînțeles, de fiecare dată noi reacționăm foarte repede când ne bate la ușă un concern um, și ne spune că i-au fost încălcate drepturile, însă la IMM-uri a reieșit că este relativ problematic, astfel încât um, este indicată evaluarea impactului pentru IMM-uri, așa cum este uh, ea prevăzută și în acel în așa numitul Small Business Act. Um, uh, s-au făcut um, propuneri pentru acest centru împotriva produselor contrafăcute și pirateriei. Um, aceștia urmează să evalueze uh, Uh, date și să colecteze date cu privire la produsele contrafăcute și la uh, produsele piratate. Cred că este foarte important să avem uh, date cuprinzătoare și să creăm transparență pentru că aceasta poate să aibă efect de prevenție astfel încât să se stimuleze evoluția pozitivă a pieței interne în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dați-mi voie să întreb dacă raportorul din umbră dorește să ia cuvântul. Domnul Rivazia, să aveți cuvântul. Frau Rivazia. Not correct? Fila? Am făcut o greșeală, oare? Da, vă rog, aveți cuvântul. Wrong name here. Excuse me. Yeah. Aveam numele greșit aici, mă scuzați. Que me parecía que estaba... Mulțumesc. Am avut impresia că ați invitat uh, pe raportorii din umbră și nu sunt raportor. Vreau să-i mulțumesc domnului Ruc pentru această propunere de raport. Mi s-a părut foarte interesant. S-a referit la toate punctele pe care le-a prezentat uh, în această comisie și trebuie să ținem cont de ele. Aș dori ca la punctul 6, de exemplu, când se spune să se folosească sancțiunile aflate la dispoziție, apropo de dreptul comercial și dreptul concurențial, ar trebui să adăugăm aici și ceva referitor la drepturile fundamentale, la dreptul la informare, pentru că știți că aceasta este este o temă deosebit de delicată. Este foarte greu să găsim o soluție în acest sens și, de fapt, niciun guvern din nicio țară nu a găsit această soluție și nici noi n-am găsit-o. Uh, apropo de echilibru între drepturile de autor și drepturile fundamentale ale utilizatorilor și dreptul la informație. În alte privințe, mi se pare că raportul este foarte bine întocmit. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Uh, doamna Cohmerin, vă rog. Mulțumesc. Uh, voi fi succintă. Sunt de părere că acest uh, raport al domnului Rubich este foarte bun. Punctele Um, pe care le-am discutat acum uh, vor reapărea și în următorii ani. Va trebui să facem uh, propuneri concrete cu privire la um, sancțiunile exacte, de exemplu, dar avem această propunere pe masă și de-a lungul mandatului vom mai discuta toate aceste aspecte. Vă mulțumesc pentru acest proiect de aviz. Vă mulțumesc! Ganz herzlichen Dank. Wenn das Parlament nicht mehr... Doch, bitte sehr, Kollege, bitte sehr. Vă mulțumesc. Al grupul de... Uh, bună ziua, din, part, din punct de vedere al grupului verzilor, uh, există două probleme care cred eu că sunt importante. În primul rând, nu e posibil să ne gândim în grupul nostru la violarea uh, unui... Că fa un semplice <laughs> unui brevet, mai ales în domeniul sănătății eh, sau în domeniul descărcării eh, unor dosare de pe internet, de exemplu cântece sau filme, trebuie să se facă distinție între aceste domenii. Și a doua problemă, să ne gândim și la cost, cât costă menținerea unui brevet. Pentru că în unele cazuri Există o utilizare abuzivă a acestor brevete sau uh, a uh, menținerii uh, dreptului juridic de a deține un brevet. Costurile sunt însemnate și asta înseamnă că IMM-urile sau persoanele fizice întâmpină dificultăți aici și se pot crea abuzuri. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Am să dau cuvântul comisiei acum. Yes. Thank you very much for, for your opinion. Mulțumesc uh, pentru interesul dumneavoastră în uh, acest domeniu de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală și a pirateriei și a contrafacerii. Sigur că vă uh, susținem inițiativa. Comisia a adoptat anul trecut o inițiativă privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală și am luat măsuri cu caracter non-legislativ Sigur, avem, aceste măsuri au caracter suplimentar, de exemplu, directiva de uh, punere în aplicare și alte uh, reglementări și, uh, sigur, asta, acestea vin uh, ca un plus față de măsurile cu caracter legislativ pentru combaterea pirateriei, a uh, contrafacerilor. Sigur, ați menționat importanța IMM-urilor. Uh, și organizațiile IMM-urilor participă la un observator uh, care combate pirateria și uh, contrafacerile. Acest observator a început să studieze datele pe care le are la dispoziție până acum. În legătură cu piața internă și pirateria de pe piața internă Sigur, uh, va trebui și, și raportul nostru va fi de folos, va trebui luate hotărâri politice. E importantă și cooperarea între diferitele statele membre și între diferitele uh, ramuri ale industriei. Deci mulțumesc pentru uh, acest aviz, mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Vă mulțumesc. Cu acesta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Vă amintesc că termenul limită pentru amendamente este 25 februarie, iar apoi dacă totul uh, merge precum planificat, pe 17-18 vom vota. Trecem la următorul punct, și anume raportul privind aplicarea sinergiilor în domeniul creditelor acordate cercetării și inovării în regulamentul 1080 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și cel de-al șaptelea program cadru pentru cercetare și dezvoltare în orașe și regiuni și așa mai departe. Este un titlu foarte lung pe care l-am citit pentru că domnul raportor încă nu este în sală. Eu am sperat că va veni în momentul în care, în timpul în care citeam acest titlu. Uh, domnul uh, Ceații Marcachis nu este în uh, sală. Ar fi dificil să vă dau cuvântul înainte să vină el. Facem două minute pauză, dar vă rog să nu fugiți nicăieri și apoi continuăm. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, es geht weiter. Stimați colegi, continuăm. Îl salutăm cu mare bucurie pe colegul nostru Ceați Marcachis, punctul 6, al cărui titlu nu îl voi mai uh, citi încă o dată. Este vorba așadar de raportul privind aplicarea sinergiilor. Colegul Ceații Marcachis este raportor și după ce și-a tras sufletul, încet, dar sigur îi vom da voie să uh, înceapă, iar apoi vom vedea dacă ceilalți uh, doresc să intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, îmi pare rău pentru că am întârziat, dar știu că sunteți împotriva clonelor, a, pentru că altfel mi-aș fi trimis clona aici. Aș dori să vă spun că este vorba de o schimbare de paradigmă în această, pe această temă. În ce... Este vorba aici de politica de uh, cercetare și dezvoltare și aici este vorba de o schimbare de paradigme care a avut loc deja, cel puțin parțial. În uh, perioadele antecedente, 25% din uh, suma care merge în uh, fondurile de coeziune merg la cercetare. Peste tot unde s-a făcut asta a dus într-adevăr la uh, roade și la progrese uh, și la succese enorme. Colegul uh, Van Nistelrooy uh, și cu mine ne-am gândit de aceea să mergem mai puternic pe această direcție. Auzim peste tot că Parlamentul uh, susține toate măsurile uh, pe care uh, Europa le face împotriva schimbărilor climatice, însă dacă dorim să avem o politică climatică puternică, trebuie să utilizăm toate instrumentele care stau la dispoziția Uniunii Europene. Și cele mai importante uh, astfel de instrumente sunt fondurile regionale și de coeziune. Sunt cele care uh, sunt dotate cu un buget uh, semnificativ. Acele părți ale politicii agricole uh, care uh, cresc Um, e bine, și aici vedem același, um, aceleași rezultate și cred că trebuie acest domeniu să fie inclus în uh, această tematică pe care o discutăm. Este vorba de faptul că avem instrumente diferite, cum este programul pentru uh, inovați, programul cadru pentru inovație uh, sau alte programe uh, ce țin cu un buget de 50 uh, de miliarde de euro, unde există diferite uh, directive, direct, diferite direcții pentru sau linii de finanțare. Nu există um, în domeniul um, politicii structurale sau regionale um, ceva similar dar cei care au uh, experiență în absorpția fondurilor uh, reușesc să uh, le obțină, <coughs> ceilalți mai puțin. De aceea cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă criterii armonizate, unitare pentru acordarea de finanțări, astfel încât să fie mai ușor să se aplice aceste sinergii, și, în același timp, din punct de vedere politic, să se sprijine mai puternic uh, domeniul ce ține de cercetare și inovare. Știm că numai așa putem să fim mai puternici la nivel global și de aceea trebuie să ne și structurăm instrumentele ca atare. Numai așa se, se poate și s-a ajuns la situația în care unele state membre au reușit să își dezvolte așa numite clustere de cercetare să aibă regiuni care sunt, de exemplu, lider în nanotehnologie, în biotehnologie um, și în tehnologia informației se întâmplă asta. Și aici, regiuni care erau mai de, mai de mult în urmă au știut să utilizeze aceste fonduri pentru a ajunge lider într-un anumit domeniu. Este vorba și de uh, îmbunătățirea și Um, aducerea pe aceeași direcție a birocrației, pe de o parte, dar pe de altă parte aș dori să vă atrag atenția asupra unui fapt care nu a stat în um, fundalul celui de-a șaptea program cadru și poate ar putea fi subliniat în programul, uh, în programul cadru 8 și anume avem nevoie de oameni care să știe să administreze uh, cercetarea și inovarea. Um, vorbim despre reducerea birocrației, dar asta poate merge numai până la un anumit punct. Avem nevoie de oameni care să poată administra asta. Cred că Uniunea Europeană trebuie să devină activă aici și să îi sprijine pe cei care sunt la fața locului uh, și eventual să uh, le, să le să instruiască astfel încât acești oameni care sunt în regiune și acordă fondurile să um, poată să le acorde într-un mod eficient. Numai așa reușim să creăm aceste sinergii și numai așa putem să obținem um, o mai mare eficiență, de exemplu, în domeniul rutier. anumite lucruri uh, se pot face numai într-un anumit fel. Constatăm că toate ambițiile noastre, de exemplu în ceea ce privește electromobilitatea, nu ajută la nimic dacă lipsește infrastructură. Iar infrastructura uh, nu se creează decât atunci când uh, sunt acordați bani pentru noi idei um, am lucrat foarte bine cu domnul Van Nistelrooy uh, și aș dori să îi mulțumesc pentru inițiativa sa și pentru uh, eforturile pe care le depune în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să intervină? Domnul Winkler? Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, dați-mi voie să spun că sunt de acord cu uh, colegul Ceații Marcachis. Aș dori să subliniez că ceea ce a spus uh, dumnealui este important pentru noi și pentru regiuni. Este important ca uh, fondurile de coeziune și regionale să fie alocate într-o mai mare măsură pentru inovare. Este o problemă în regiuni că nu funcționează uh, finanțarea și, în plus, știm cu toții că trebuie să armonizăm uh, acordarea acestor fonduri. Știm că există oameni care lucrează cu diferitele programe um, și știm că, că cei care uh, lucrează în aceste programe nu uh, comunică între ei și de aceea Cred că este nevoie de acești oameni care să administreze cercetarea și inovare, dar este nevoie și de criterii uh, unitare uh, pentru uh, finanțarea cercetării și inovării în diferitele programe, astfel încât să ne putem asigura că există o armonizare și există și o mai bună finanțare în acest domeniu. Mă bucur Mă bucură și faptul că se propune uh, creșterea fondurilor alocate pentru cercetare și inovare. Din acest punct de vedere, pot numai să fiu de acord cu acest raport. Mulțumesc, domnul Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Direcția generală acestei um, acestui uh, proiect de aviz este una bună, însă aș dori să fac trei observații, trei sugestii care ar putea fi uh, preluate, eventual, odată la punctul 1, cu tot uh, dragul față de regiuni, patrie, nu cred că Uh, inovația întotdeauna ajunge să uh, fie mm, să, să uh, aibă loc mai ales la nivel regional. De, deci, cele, de multe ori se poate să fie nevoie de un spațiu mai mare decât de o regiune pentru asta. Poate aici ar trebui făcută o modificare. Și colegul Ceațimarcachi s-a vorbit despre asta, și anume când este vorba de inovare, trebuie să numim și modelul pe care ni-l dorim noi, și anume uh, o economie uh, durabilă. Și cred că acest lucru ar trebui menționat uh, explicit, și anume că vor fi sprijinite acele inovări care vor duce la prevăzut a uh, revoluției industrială. Cred că am putea face o completare aici. Dacă s-ar putea face acest lucru, mi s-ar părea foarte bine. Vă mulțumesc. Doamne Ine Ec. Mulțumesc. Uh, susțin uh, totalmente raportul colegului Șansi Marcachis. Este unul foarte bun. Și avem nevoie de un asemenea text foarte bun, dar asta inclusiv Uh, din partea uh, Comisiei Regii, pentru că dacă vedem cum stau lucrurile actualmente, avem probleme. Trebuie găsiți bani suplimentari pentru inovare, dar aceștia lipsesc în multe regiuni. Facilitățile pentru a realiza aceste aplicații, uh, facilitățile pentru a aplica pentru bani, pentru a face cereri, pentru obținerea banilor sunt aproape lipsesc cu desăvârșire în multe regiuni, deci se pune și problema uh, răspândirii informațiilor. Finanțarea, deci, este o problemă uriașă, nu sunt lichidități pentru IMM-uri sau, sau instituții sau companii, universități de mici dimensiuni, uh, întâmpină mari dificultăți uh, în a participa la aceste programe. Uh, nu din cauza cofinanțării, asta este o idee bună, dar din cauza fluxului de numerar. Uh, și e vina Uniunii Europene. Uh, întotdeauna creează întârzieri și întotdeauna este ultima care plătește. Și întotdeauna solicită partenerilor de mici dimensiuni uh, să plătească foarte repede și uh, instituțiile europene întârzie cu banii. De asemenea, statele membre nu contribuie pe deplin la cofinanțare. Nu știu Uh, pentru că 1 plus 1 fac 2, nu? Așa știu eu de la matematică, dar se pare că în acest caz nu se aplică legile matematicii. Trebuie să avem o discuție și cu statele membre aici. Apoi, birocrația. Am avut o mini-audiere în această problemă. Problema este una uriașă. Cred că ideea ca în fiecare regiune să avem experți care să ne poată oferi ajutor. Ideea, spuneam, este una excelentă, pentru că altfel uh, nu facem decât să risipim timpul și banii ca fiecare să trebuiască să învețe toate detaliile în legătură cu, cu cererile, cu solicitările de obținere a finanțării. Deci, iată o zonă unde ar trebui să ne concentrăm atenția și regiunile trebuie să dispună de o strategie. Ar fi foarte bine să fie așa. Din punctul meu de vedere, din ce am văzut eu, eu am fost uh, coordonatoare acum câțiva ani uh, pentru regiuni și am încercat să găsim o strategie uh, pentru aceste cereri de proiecte. Sigur, există un foarte important potențial pentru o mai bună reglementare, pentru reducerea birocrației, dar trebuie să acționăm acum pentru că, știm, cu această criză financiară, criza climatului, pierderea locurilor de muncă. Avem nevoie de acțiune și asta înseamnă cooperare, înseamnă strategii. Cred că aceste rapoarte sunt foarte importante în acest sens. Mulțumesc. Herzlichen Dank, Herr Kollege Matsaras. Vă mulțumesc, uh, domnul Matsaras. Da, köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Haci marca úrnak ezt a jelentését. És... Mulțumesc, foarte mult, domnule președinte. Mulțumim domnului Katsimakakis pentru acest raport. Raportul vine în momentul oportun, în momentul în care cel de-al șaptelea program cadru trece prin revizuirea de la mijlocul perioadei. Aceste programe au fost întotdeauna îmbunătățite și corectate dar n-am reușit întotdeauna să atingem niveluri satisfăcătoare. Cred că unul dintre impacturi ar trebui să fie că evaluarea acestui al șaptelea program cadru să ne ducă la includerea acestor concluzii în cel de-al optelea program cadru pentru a putea elimina birocrația și pentru a putea îmbunătăți partea importantă a inovațiilor pentru a putea susține IMM-urile, iar aceasta ar trebui să fie realmente un impuls care ar trebui să dea un imbold inovațiilor în viitor. Se vorbește foarte mult despre acest lucru, dar adevărul este că rezultatele nu sunt ce ne dorim și uh, problema nu ține de cercetare, ci ține mai degrabă de aplicarea practică a rezultatelor cercetării. Iar în viitor um, vom avea probleme care vor rezulta din această atitudine. Trebuie să încercăm să aplicăm acest lucru la regiune, însă trebuie să îl defalcăm pe proiecte de cooperare mici. Mulțumesc! Ehm, Vă mulțumesc. Dau cuvântul comisiei acum. Nu știu uh, cine va lua cuvântul, pentru că avem mai mulți reprezentanți ai comisiei uh, de față. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, hello, sorry. Uh, yes, I'm Valeria Shinaki from the European Commission. Uh... Mulțumesc. Ne bucură că avem acest uh, raport că avem acest aviz. Considerăm că suntem în totalitate de acord cu viziunea generală care solicită coordonare între diversele aspecte. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra trei zone în care suntem mai activi în ceea ce privește sinergiile. Sunt mult mai multe, dar mă voi referi doar la câteva dintre ele. Deci, cum spuneam, există instrumente comune pe care le punem la punct cu diferitele servicii ale Comisiei Europene de la monitoarele privind uh, regiunile pe care vor duce la uh, înființarea acestui observator care va, la nivel regional, va măsura folosirea acestor instrumente. Există cooperări între regiuni care sunt susținute de diferite servicii ale Comisiei, sunt rețele rapide care folosesc realmente măsurile inovatoare, și promovează politicile inovatoare la nivel uh, regional. Sunt foarte multe, dar vreau doar să le menționez pe acestea. Pe, uh, în programul nostru de lucru apare uh, o comunicare comună de la DigiRegion, Digi Enterprise, care va apăra în a doua jumătate a anului 2010 această comunicare are două obiective principale, să alinieze liniile directoare ale fondurilor structurale la noua orientare a strategiei 2020 uh, la nou plan pentru inovație și să identifice noile posibilități de sinergii și cooperare între pentru susținerea excelenței la nivel regional. Deci cred că ne îndreptăm uh, exact în aceeași direcție ca cea menționată în raport și în aviz. De asemenea, la sfârșitul lui martie va apărea un raport strategic privind punerea în aplicare a fondurilor structurale față de noile, noile orientări pentru 2013. Este prima dată când se va organiza o dezbatere și se va prezenta un raport de către toate statele membre apropo de aceste orientări strategice care uh, au apărut în perioada de programare a fondurilor structurale. Raportul acesta, cum spuneam, va apărea foarte curând și ne va permite să înțelegem și, și să vedem care ar fi începutul impactului. Adică să vedem dacă ne îndreptăm în direcția corectă. Mulțumesc. Darf mich bedanken. Frage, Kollege Schatzimarkakis, möchte... Vă mulțumesc. Domnule Ciartimarcakis, mai doriți să interveniți? Bineînțeles, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, comisiei um, colegul uh, Mesaroș um, a pus punctul pe i. Este vorba de sinergie și de faptul că trebuie să acționăm acum când se planifică programul cadru 8, când avem o nouă comisie, când uh, se face foarte mult în ceea ce privește bugetele în statele membre, e bine, este foarte important acum să uh, stabilim noi direcții. Îi mulțumesc și uh, domnului Winkler pentru uh, observațiile sale cu privire la uh, strategie. Știu din ce regiune veniți dumneavoastră și știu cât de importante sunt aceste programe pentru regiunea dumneavoastră. Avem nevoie de forțe pentru inovație, dar avem nevoie și de fonduri pentru asta. Regiunea dumneavoastră, Saxonia, este un exemplu în acest uh, sens. Uh, iată, landul uh, din care veniți dumneavoastră a utilizat aceste fonduri regionale pentru a se poziționa din punct de vedere strategic pe axa inovației. Da, este vorba de o Um, economie durabilă, susțin introducerea acestei uh, referiri <coughs> și prin intermediul meu, dar și prin uh, colegul Bütikofer uh, vom putea face aceste completări prin intermediul unor amendamente. Am, putem, uh, în plus, să numim uh, industria și ar putea accepta și uh, termenul Uh, greening industry, adică ecologizarea industriilor. Apoi, următoarea întrebare care se pune este cum abordăm, uh, cum distribuim banii. Comisia uh, a menționat acest lucru și se știe, bineînțeles, că în trecut s-au făcut și greșeli. Vedem acest lucru la exemplul Greciei. Iată, o țară care a primit foarte multe fonduri în trecut, dar numai o mică parte dintre acești, din aceste fonduri au fost uh, alocate inovării și cercetării, dar iată, aceste puține fonduri au avut mari uh, succese. Grecia și-a pierdut productivitatea și vedem unde uh, s-a ajuns astăzi. Numai în ceea ce privește tehnologia informațiilor, Grecia are uh, rezultate foarte bune, în ciuda faptului că în rest uh, este pe uh, program de resuscitare, singurul domeniu care este uh, performant este acesta care a fost stimulat de către fondurile europene. Vedem ce se întâmplă așadar. Și mă refer aici uh, și la noile state membre. Dacă noile state membre nu recunosc potențialul Uh, reprezentat de aceste uh, sinergii, atunci s-ar putea la un moment dat să aibă pur și simplu ghinion și să nu, mai, să nu se mai afle în procesul productiv. Exemplul Greciei ne arată că trebuie să mergem pe această cale și trebuie să mergem în această direcție. Um, dacă se poate, eventual să Uh, instruim oamenii care administrează aceste fonduri, pentru că dacă nu, sunt irosite în calitate de uh, auditor în ceea ce privește bugetul de membru al Comisiei uh, pentru Control Bugetar, văd uh, cum se întâmplă aceste lucruri. Se poate ajunge la situații periculoase trebuie, uh, dacă nu reușim să administrăm bine aceste fonduri, ar trebui poate să ne gândim dacă nu trebuie să ne restructurăm toată politica de um, finanțare. Este un punct foarte important pe care l-a numit și colegul meu, uh, Van Nistelrooy, și de aceea vă rog să uh, aprobați acest raport. Vă mulțumesc! Văd că nu mai există intervenții acestea, atunci am să vă spun că termenul pentru amendamente a fost 25 fe 24 februarie la ora 12. Colegul Winkler ne-a rugat să prelungim acest termen până pe 25. Eu nu am nimic împotrivă, dacă este posibil, întreb secretariatul, să fie 25, nu 24. Iată, o propunere bună, cred că de cele mai multe ori avem o presiune foarte mare. Așadar, 25, dar totuși la ora 12. Cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi, însă nu putem continua pentru că de-abia la ora 10 trebuie să votăm. Nu putem să începem mai devreme, facem o, un moment de pauză, dar începem Uh, foarte punctual la ora 10. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir kommen zur Abstimmung oder zu den Ab Stimați uh, colegi, trecem la vot. Uh, punctele de pe ordinea de zi, începând cu numărul 7, dacă îmi permiteți, aș dori să fac o observație, pentru că um, este ceva ce mă interesează și, din punct de, și personal, dar m-au um, abordat și o serie de colegi din acest punct de vedere. În acest moment uh, nu trecem printr-un moment, uh, printr-o perioadă de uh, foarte intensă și de aceea cred că ar trebui să pregătim astfel documentele încât toți colegii să aibă ocazia să le citească în timp util. De cele mai multe ori sau de multe ori se întâmplă ca um, amendamentele de compromis să fie trimise cu o seară înainte. Astăzi chiar avem câteva în franceză. Um, pentru astăzi propun să lăsăm situația așa cum este, dar trebuie să vă spun că le-am promis colegilor să spună asta. În viitor va trebui cu toții să depunem efort astfel încât toți colegii să aibă timp cel puțin o zi pentru a citi compromisurile și să fie cel puțin în engleză, pentru că în alte limbi poate deveni dificil. Și de aceea se poate ca cineva să se ridice în timpul reuniunii și să spună nu pot să votez pentru că nu pot să citesc. Astăzi vom uh, continua după cum am stabilit, însă sper ca pe viitor să putem schimba aceste lucruri. Aceasta a fost o observație introductivă, acum să trecem la vot. Uh, dar să facem o probă de vot electronic. Votăm, iată, uh, oare în viitor să, să vină oare soarele? Cine spune da, cine este pentru, cine este împotrivă? Peter Gierek? Panie Przewodniczący, karta, karta prawdopodobnie zepsuła się, bo... E, Domnule președinte, cred că este o problemă cu cardul meu de vot, pentru că se pare că funcționează pentru toată lumea, dar cardul meu nu funcționează. S-ar putea să-mi trebuiască un card nou. ne am uh, introdus cardul și nu mergea. Bun. Uh, votul uh, este închis, șapte persoane s-au abținut, nu sunt, uh, nu știu dacă vor să vină soarele sau nu. Sunt curioasă cine au fost. Iată, putem uh, continua, mai avem un vot pe care trebuie să-l calculăm. Um, primul raport este cel al doamnei Grostet. Raport referitor, referitor la comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului. Încep cu amendamentul cu numărul 3. Cine este pentru? Mă scuzați, cu compromisul 1 începem. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri. Uh, așa am, este adoptat. 1 și 2 um, cad, sunt uh, caduce. 3 uh, se adoptă. 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 8 este caduc, 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 este caduc, 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14, 15 sunt caduce, 16 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Respins. Votul final, electronic. Se deschide votul. 16, am votat deja. Vreți să verificăm uh, 16? Dacă doriți, bine, cu toate că era clar. Bun, la 16 verificăm electronic. Se deschide votul. Votul cu privire la amendamentul 16. Avem un vot de la PPE în plus. Cine renunță voluntar? Avem... Bun, e în regulă, votul se închide. Rezultatul este foarte clar. Mulțumesc, ajungem la votul final. Se deschide votul. Trei voturi în plus de la PP, iată, din ce în ce mai multe. Mi se pare frumos ce se întâmplă, din ce în ce mai mulți uh, de la PP. Dar n-am voie să spun asta, îmi cer scuze. Două voturi de la PP în plus. Am putea să vă împrumutăm câteva. Un, un vot în plus. Votul se închide, iată e ok. 46 pentru, 3 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări doamnei Grostet, vă mulțumim. Bun venit la raportul Riei Ramadurel, dialogul Universități-Întreprinderi. votul cu privire la amendamentul 1. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, adoptat. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Să verificăm totuși electronic. Așadar, amendamentul 3. Se deschide votul. Wahlgang. Abstimmung ist beendet. Se închide votul. Avem două voturi de la PPE în plus. Bun, se închide votul, rezultatul. Da, foarte clar, adoptat. Trebuie să votăm atunci și 2. Cine este pentru amendamentul 2? Cine este împotrivă? Abțineri. Adoptat 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Atunci se devine ca caduc, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 7 este ca caduc, 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 12 este caduc, 13 pentru, nu, mă scuzați, și 13 este caduc. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 14 este caduc. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. 17. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 18 și 19 devin caduce. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 22 pentru împotrivă, abțineri, respins. 23, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat, a doua parte pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm electronic, a doua parte, votul se deschide. Se închide votul, rezultatul pentru, așadar adoptat. 27 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 28 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 29 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 30 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 31 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat, a doua parte pentru, împotrivă, adoptat. Ajungem la votul final. Facem uh, vot, vot electronic, se deschide votul. Avem un vot de la PP în plus. E în regulă. Se închide votul. Rezultatul 48, 3 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări! Cu aceasta am încheiat și acest punct. Trecem la punctul 9, raport privind Cartea Albă a Comisiei adaptarea la schimbările climatice din partea doamnei Matias. Trebuie să avem, uh, să fim atenți aici. Aveți cuvântul, vă rog. Abi da, Rada, zelona kratko, samo... Mulțumesc, aș dori să vă explic pe scurt că pe lista de voturi a grupului EPP există indicat un minus nu pentru că nu suntem de acord cu conținutul amendamentului, ci pentru că, în opinia noastră, acest tip de acțiuni uh, pentru scăderea nivelului de emisii de gaze cu efect de seră nu și-au loc în acest raport. Mulțumesc. Gut. Trotzdem gab es, also die mündlichen Anfragen stehen nicht mehr an. Nicht, nicht. Okay. Dann. Bun. Atunci începem cu votul și cu amendamentul numărul 7 pe 3 părți. Prima parte pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, respins. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, verificăm electronic la, la uh, amendamentul 8. Se închide votul. Rezultatul omul din interiorul calculatorului mai are nevoie de timp ca să numere. Iată, votăm încă o dată amendamentul 8, deschide votul. Se închide votul. Un vot în plus de la PPE. Se închide votul. Rezultatul 27 pentru, 24 împotrivă, adoptat. Numărul 9 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 10 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 11 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 12 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, a doua parte, pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm a doua parte de la amendamentul 12. Se deschide votul, se închide votul, rezultatul, respins la diferență de un vot. A, trebuie să mai numărăm uh, un vot, dar iată, este respins. Domnul Thomas. Da, uh, cardul uh, meu de vot uh, este pe drum. Și a, eu votez pentru. E, și acum ce fac? Da, suntem trei uh, de la grupul verzilor, de obicei suntem patru. Bun, deci este adoptat. Doisprezece, adoptat. La limită, dar adoptat. Treisprezece, Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14 pentru abțineri, uh, împotrivă abțineri adoptat. 15 pentru împotrivă abținere adoptat. 16 pentru împotrivă abținere adoptat. 17 pentru împotrivă abținere adoptat. 18 pentru împotrivă a, respins. 19 pentru împotrivă, adoptat. 20 pentru, împotrivă, adoptat. 21 pentru, împotrivă, adoptat. Da. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, atunci 25, 27 și 26 sunt caduce, 28 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 29 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 1 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 2 pentru, împotrivă, abțineri respins, 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm numărul 4, se deschide votul, totul în regulă, un vot în plus de la PPE, un vot în plus de la PPE. Mulțumesc. Vot, uh, <laughs> se închide votul adoptat cu 30 la 22, 5 pentru, mulțumesc, împotrivă, verificăm. Verificăm și punctul 5, se deschide votul, se închide votul, respins. Așteptăm un moment. Da, este totuși uh, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot final, se deschide votul, se închide votul. adoptat. Felicitări! Bun, trecem la punctul 11, un viitor sustenabil durabil pentru transporturi, colegul Cancian, 10, 10, mă scuzați, îmi cer scuze, agricultura, mă scuzați, punctul 10. Deci. Amenantul 2, cine e pentru? Mulțumesc, cine e împotriva? Nu, încă o dată, la 2, amenantul 2. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, uh, adoptat. 3, pe 4 părți. Prima parte, cine pentru? Uh, cine împotriva? Uh, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotriva? Abțineri, se adoptă. Partea a treia, cine pentru? Împotriva? Abțineri, se respinge. Partea a patra, cine pentru? Împotriva? Abțineri, se adoptă. Uh, numărul 4, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1.a. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 9, 8, 7, 5. Cad. 6. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul paragraful 1.b. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Uh, se adoptă. 10, 11, 12, cad, 13. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 14. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 15. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 16. Cine pentru? Împotriva, uh, nu, cine e împotriva, da? Se adoptă. 17. Cine e pentru? Împotrivă. Nu, verificăm. 17. Verificăm cu vot electronic. Ă, s-a deschis votul. Ă, s-a închis votul. Și avem... Da, deci s-a adoptat. 18. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 19. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Uh, respins. 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 pe două părți, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 22 uh, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pe 3 părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 24, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotriva? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 26. Pentru. Împotriva. Abțineri? Se adoptă. 27. Cine pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. 28. Pentru?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 Și avem votul final acum, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și iar avem un vot uh, în plus de la PPE. Ok, abstimmung ist geschlossen. Bun, s-a închis votul și rezultatul e clar. 45 pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri și felicitări raportorului. Mulțumim. Trecem la următorul punct, punctul 11, uh, raportul Antonio Cancian, un viitor sustenabil pentru transporturi. Acum ajungem la punctul 1, deci amendamentul numărul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm la 1. Am deschis votul electronic, am închis votul. Și e clar, a fost adoptat. Acum numărul 2, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 3 cade, 4, mm, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă, 5, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, 6, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Următoarele cad. 7 până la 13 cad, deci ajungem la 14. Cine pentru 14? Împotrivă? Abțineri? se respinge 15 cade, uh, acum 16, nu, da, deci s-a, ajungem la 17, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17 pentru. Nu, nu, am votat deja, 17, 18, cade 19. 19, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 20, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 21, 22, 23, 24 cad. Ajungem la 25. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Hai să verificăm partea a doua. Am deschis votul. Iar e un vot în plus de la, EPP, de la PPE. Bun, am închis votul. Și a fost respins. Bun, 26. Nu, totuși a fost uh, respinsă partea a doua. Chiar dacă un vot pentru un plus, dar a fost respinsă. Bun, deci 26. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Uh, se adoptă. Și ajungem la 27.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 la 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și respins. Bun. 33 acum. 33. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 38 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, respins. 42 pentru, nu, prima parte. Deci 42, prima parte. Cine pentru? Nu, prima parte cade. atunci nu, prima parte e caducă la 42, încă o dată. 42, prima parte e caducă, dar A doua parte se votează pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Colegul Turmes, doriți să faceți o observație cu privire la un punct de ordine? Da, cred că am vot, votat 33, cu toate că se spune că este caduc dacă este adoptat 37. Uh, Putem să verificăm asta? 37 a fost adoptat? Dar 37 uh, a fost respins. Deci este în regulă. Bun, votul final. Votăm, s-a deschis votul. Nu votul împotrivă. S-a închis votul, spune președintele. Un vot în plus de la PP. S-a închis votul, așadar, 46, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări! Cu aceasta am încheiat voturile în timp util. Vă mulțumesc, putem continua cu ordinea de zi și ajungem la punctul 12 al ordinii noastre de zi. Cei care doresc să iasă acum să o facă repede, astfel încât toți ceilalți să poată să-și continue munca. Punctul 12. Programul comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică. Aici, colega noastră Lena Eck este raportor și dumneavoastră va primi și cuvântul imediat, dar așteptăm un minut pentru că deocamdată este prea mare zgomotul. Alle diejenigen, die nur wegen der Abstimmung hier waren, können jetzt bitte schnell toți cei care au fost aici numai pentru vot sunt rugați să părăsească sala cât se poate de repede. Vă rog, ajutați-ne ca să putem continua. Das war record. Ja, record. <laughs> Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Doamnelor și domnilor, are acum cuvântul doamna Lena Eck și numai dumnea ei. Ceilalți sunt rugați să păstreze liniștea. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mai aștept câteva secunde până când se restabilește ordinea în sala comisiei. start. Wir würden gerne weitermachen. We want to start our debate. Am dorit totuși să continuăm dezbaterea noastră. Vă rog să facem mai puțin zgomot. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez intervenția dumneavoastră. Bun. În momentul în care am vorbit despre acest comun, program comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică data trecută. Am încercat să prezint câteva argumente în favoarea acestui program. După cum știți cu toții, Marea Baltică este într-o stare foarte gravă. Știți cu toții care este fundamentul deciziilor luate de Consiliu privind strategia pentru Marea Baltică. Aș dori de asemenea să adaug susținerea totală a celor doi comisari, cel pentru mediu și cel pentru cercetare, pentru acest program. Cu toate acestea am oarecare îngrijorări, deoarece uh, propunerea comisiei uh, este la baza acestor îngrijorări. Mă refer la uh, conținutul acestui uh, program bonus 169. Și ideea este să nu încercăm uh, să facilităm lucruri, ținând cont de voința comisarilor a Parlamentului și a Consiliului, există câteva părți din raportul Comisiei care cred că ar trebui cumva rezolvat în cel de-al optulea program cadru. Discuțiile s-au axat nu pe gravitatea acestei situații sau pentru pe nevoia de programul acesta bonus, ci pe introducerea de elemente noi. Cele elementele noi sunt acționa, activitatea celor uh, două părți ale programului, unul strategic și unul de cercetare. Este un element nou. Există deja proiecte 169 care sunt în funcțiune și care nu au aceste elemente. Deci propunerea uh, comisiei care se referă la două faze de a face acest lucru este o noutate și cred că este cam prematură. Cu toate acestea, cercetătorii și uh, cele nouă state membre care participă au fost de acord să încerce să funcționeze în cadrul acestei strategii, așa cum a fost ea învizajată de comisie și să aibă o perioadă totală, completă de cercetare. Cred că este un lucru foarte important pentru a-i atrage cei, pe cei mai buni cercetători. Trecerea de la prima fază la a doua fază nu este îngreunată și este cât mai ușoară cu putință, vreau să subliniez acest lucru, pentru că introducerea unui element nou în modul în care se fac uh, proiectele de cercetare este un element bun uh, cu proiectare către viitor, dar nu trebuie văzut ca un instrument care să oprească întregul proiect. Și vorbesc foarte serios. Cred că pot să vorbesc în felul acesta și să abordez problema în felul acesta, pentru că avem susținerea Parlamentului, a Consiliului și a celor doi comisari. În al doilea rând, modul în care ar trebui rezolvată problema finanțării și în care ar trebui accesată finanțarea. Și aici apare un element nou și anume punga comună am discutat și data trecută despre acest lucru, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar este de asemenea un element nou. Foarte multe programe de cercetare au încercat să funcționeze cât mai bine cu putință atunci când s-a pus problema plus valorii europene. De fapt, cred că asta este uh, toată problema. Iar în programul cadru numărul 8, cred că vor exista mai multe regulamente care să se refere la aceste principii ale pungii comune. Acum, majoritatea statelor membre au, care au probleme uh, legate fie de legislație, fie de Constituție. De aceea există o pungă comună virtuală, nu pentru că încercăm să susținem ideea cooperării între administrațiile financiare din statele membre, dar ținând cont de dificultățile statelor membre mari, cum ar fi Germania sau statele mici, cum ar fi Suedia. În acest caz este foarte important pentru că, uh, eu știu, coasta Suediei este foarte lungă, Asta este o problemă foarte importantă. În raportul meu am încercat să mă concentrez pe acest aspect și am încercat să țin cont de comentariile făcute de deputați data trecută. Am încercat de asemenea să cuprind cât mai bine cu putință uh, viziunile um, prezentate aici apropo de cooperarea cu Rusia. Noi cu toții știm care este influența Rusiei asupra situației din zona Mării Baltice și dacă vom coopera cu cercetătorii ruși, încercăm să facem acest lucru cât mai bine, cât mai repede și cât mai eficient cu putință. Există și aici niște acțiuni de natură juridică uh, înainte de a-i putea cuprinde, dar în primul uh, program Bonus Plus uh, există cooperare cu Rusia, funcționează foarte bine pe un gen de bază bilaterală, adică bonus plus cooperare cu Rusia. Și există și oameni de știință ruși care cooperează în program, care participă la seminare și care încearcă să găsească un teren comun cât mai bun și cât mai eficient cu putință. Există de asemenea un program Bonus Plus care este în funcțiune, este foarte eficient, rezultatele sunt promițătoare și a avut loc o uh, reuniune la nivel înalt acum câteva uh, săptămâni privind situația din zona Mării Baltice. Aici S-au făcut prezentări apropo de situația cercetării științifice, au participat uh, șef de stată, cred că rezultatele au fost foarte bune uh, și acum avem nevoie de o hotărâre foarte rapidă apropo de bonus 169. Rapidă de ce? Deoarece situația din zona Mării Baltice este extrem de grea din punct de vedere al mediului. Este nevoie Uh, ca cercetătorii și oamenii de știință să facă pași înainte cât mai repede cu putință. De asemenea, există un decalaj între ce se face acum și ce va exista în bonus 169, care este din ce în ce mai mare și din ce mai strategic. Adică, nu răspundem numai la întrebarea de ce situația este așa cum e, dar cum a devenit uh, cea care este și trebuie să ne gândim și la soluții nu numai în zona Mării Baltice, ci și în celelalte bazine din jur. Vă mulțumesc pentru participare și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Herzlichen Dank. Darf den Schattenberichterstattern das Wort? Vă mulțumesc, dau acum cuvântul raportorului din umbră, domnul Girek. Zacznę od uwag ogólnych. Uwaga pod... Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu câteva observații de ordin general. Uh, ideea principală e că dacă examinăm propunerile privind îmbunătățirea situației Mării Baltice, acesta reprezintă doar un pas într-un ansamblu, unui, în ansamblu unui pro, proces uh, strategic. Cred că va trebui să avem o îmbunătățire foarte vizibilă uh, a calității. Strategia, sigur că trebuie să ia în considerare situația mediului înconjurător, situația fundului mării. În capitolul 6 se vorbește despre experți. Eu cred că comisia ar trebui să țină cont de, de uh, rapoartele experților când se vorbește despre acest centru comun de cercetare. Mi se pare destul de enigmatic acest aspect. Cred că avem nevoie de niște explicații suplimentare. Când uh, apoi e vorba de uh, consolidarea uh, capacității statelor membre uh, riverane la Marea Baltică și acest uh, aspect trebuie examinat cu atenție. Potențialul de cercetare, sigur că uh, Uh, depinde, pentru că sunt variațiuni de la țară la țară. Uh, sigur, unele au mult mai multe capacități în ce privește laboratoarele, uh, instalațiile de cercetare pe care le au la dispoziție, altele nu. E un lucru foarte important dacă ne gândim la această pungă comună. Trebuie văzute diferențele de la stat la stat. Sigur că vom desfășura cercetări la fața locului Și când uh, ne gândim la acest, uh, această pungă comună, vedem că există de asemenea dificultăți de natură juridică pentru unele țări. Uh, acestea ar putea avea un impact, ar putea juca un rol, ar putea împiedica unele eforturi de cercetare. Sigur, pentru toate acestea e nevoie de timp. Noi trebuie să ne gândim la o uh, punere în aplicare uh, graduală și pentru aceasta trebuie să ne stabilim prioritățile pentru zona Mării Baltice și uh, regiunile înconjurătoare. Sigur, dacă dorim să dispunem de investițiile care vor fi necesare, e important să stabilim aceste priorități. Uh, bun, acum unele cercetări sigur că se desfășoară la nivel de laborator, însă altele au loc uh, uh, pe teren, dacă doriți, la fața locului. E și asta un lucru important. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste diferențe, să avem un cadru solid, să ne asigurăm că toate echipamentele de care avem uh, nevoie ne stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hasi! Hyvät kollegat, kiitoksia paljon raportöörille. Vă mulțumesc, stimați colegi, mulțumesc și doamnei raportor pentru sprijinul acordat. Sprijin această abordare și faptul că trebuie să fie inclusă și Rusia într-un fel sau altul în această muncă. Sunt de acord și cu faptul că trebuie să găsim soluții care Uh, să accelereze etapa care se află înaintea începerii propriu-zise a uh, lucrărilor. Acest program bonus este ceva bun pentru că și fundalul acestuia este strategia pentru Marea Baltică a Uniunii Europene. În Parlamentul European știm doar că strategia pentru Marea Baltică a fost creată la inițiativa Parlamentului, dar mă bucur și că președinția suedeză a promovat aceast, această temă. Din punctul meu de vedere, nu am obiecții um, substanțiale față de conținutul acestei propuneri de raport. Există poate o diferență de opinie cu privire la această pungă comună virtuală. Sunt oarecum cinică și am părere și mă gândesc că ar putea exista o, unele state membre care ar putea utiliza acest uh, argument și anume că această pungă comună este ilegală conform legislației naționale astfel încât să amâne, de fapt, progresul uh, programului, dar o majoritatea statelor membre au renunțat la această poziție pentru că totuși dorim să găsim o soluție funcțională. Cred că ar trebui să vedem dacă este posibil să găsim o procedură comună pentru finanțare. astfel încât să putem cădea de acord asupra acestei pungi comune virtuale. Bineînțeles, trebuie să fie uh, uh, prevăzute în acest sens regulile comune, dar și regulile la nivel național, care pot să fie foarte diferite, ba uneori chiar contradictorii. Dar Cred că împreună am putea cădea de acord asupra unei astfel de uh, pungi comune virtuale. Un ultim punct. Comisia Envi discută în această dimine dimineață uh, proiectul său de aviz cu privire la această tematică. Și este foarte posibil ca din această comisie, din Comisia Envi, să vină propuneri care să facă acest program din punct de vedere al mediului mai precis și mai clar. Dar și Comisia Envi susține această abordare pentru că cu toții pornim de la premisa că Marea Baltică este una dintre cele mai poluate mări ale lumii. Probabil că mulți oameni în Europa nu știau asta. Toată lumea crede că în Europa de Nord totul este minunat organizat, toată lumea respectă legile și uh, protecția mediului joacă un rol foarte important. Această um, concepție face ca poate unii oameni să înțeleagă foarte greu faptul că Marea Baltică este una dintre cele mai poluate din lume. Este în plus o mare internă a Uniunii Europene, deci trebuie să se facă ceva. Este și o chestiune de onoare pentru Uniunea Europeană ca situația Mării Baltice să fie îmbunătățită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Balcitis! Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc, doamne raportoare. pentru munca sa. Raportul reflectă discuțiile pe care le-am purtat în cadrul comisiei noastre. Dați-mi voi acum să mă refer la un număr de elemente. În primul rând, în ce privește finanțarea, amendamentul 19 se referă la posibilitatea existenței acestei pungi comune virtuale. Asta este o propunere practică utilă, însă Trebuie să reușim să eliminăm formularea care se referă la justificări de la caz la caz. Avem și un amendament în ce privește rolul Comisiei privind evaluarea de către Comisia Europeană dacă, această, dacă în urma acestei evaluări rezultatul este negativ sau dacă lucrurile se întârzie mult, ă, acțiunea întregului program va fi întârziată și e clar, Comisia poate să-și aducă contribuția la acest program și e foarte bine ca după încheierea programului Comisia să-și aibă rolul de jucat. Cât despre participarea și implicarea Federației Ruse, e de la sine înțeles că programul se referă la toate statele de la Marea Baltică și cooperarea cu oamenii de știință ruși este inevitabilă, spune, dar uh, poate că avem o atitudine prea deschisă față de accesul Federației Ruse la documentele noastre și asta ar putea da unora de gândit că nu vorbim aici de inițiativa 8 state membre ale Uniunii Europene, ci că dorim includerea mai multor state. Cred că am, ar trebui să vorbim de o invitație generoasă de state Rusiei să se alăture programului comun. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe raportare pentru raport și am de făcut câteva observații. Uh, se vorbește în raport de coordonarea a opt comunități științifice din statele membre care participă la proiect cu participarea Uniunii Europene și îmi pun o întrebare. Dacă nu ar trebui cumva să prevedem faptul că Uniunea are un interes deosebit uh, pentru acest dosar, dincolo de cele opt state membre. Mi-aduc aminte de dezbaterile pe care le-am avut pe marginea proiectului euro-mediteranean ne-am gândit că era vorba de statele riverane Mediteranei care erau implicate în acest proiect, deci trebuie ca Uniunea să apară ca un actor dincolo de aceste 8 state membre. Aș dori de asemenea să mai impun o întrebare. În cele 8 state membre, cum se face că ele au uh, state, statut de state privilegiate. De ce nu este menționată și Norvegia? Norvegia face parte din statul economic, din uh, zona economică europeană, pentru că e menționată și Rusia, nu? Dar dacă fac o comparație cu proiectul euromediteranean, am uh, inclus acolo uh, Portugalia, de exemplu, și Mauritania, care nu sunt riverane. Deci ideea poate că ar trebui să fie, în Norvegia poate că ar trebui să fie asociată. Uh, n-am avut timp să uh, examinez aspectele financiare, dar uh, avem o problemă foarte mare legată de programele de cercetare și anume problema finanțării Eh, iar serviciile de audit fac rambursări, deci poate ar fi bine să avem rugul foarte simple. Comunitatea științifică este cumva angasată de complexitatea regulilor europene. Mulțumesc. Acum domnul Martin din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă rog să-mi permiteți să mă asociez mulțumirile privind raportul excelent al doamnei uh, raportor Lena Eck și mulțumesc de asemenea deputaților pentru contribuțiile la dezbateri. Aș dori să vă uh, reamintesc pe scurt punctul de vedere al Comisiei privind anumite elemente esențiale pentru dezbaterea dumneavoastră. În primul rând, faza strategică a programului. Faza strategică, așa cum a spus și raportoarea în raport este foarte importantă pentru a defini un program de lucru de cercetare strategică. Și acestei uh, faze strategice trebuie să îi se acorde o perioadă destul de lungă în timp, deoarece sarcinile care trebuie îndeplinite de către echipa bonus sunt foarte importante. Sunt sarcini complexe și mă gândesc că trebuie să evităm uh, scurtarea acestei etape strategice pentru că ar fi probabil uh, în detrimentul calităților inițiativelor. Insist și asupra unui alt fapt. Această etapă strategică nu este văzută ca o fază da sau nu, un proces da sau nu, ci este o etapă în care Comisia se va încerca să ajute echipa bonus care să-și definească programul de lucru de cercetare și va exista o legătură între faza strategică și faza de punere în aplicare. Al doilea punct, domnule președinte, este această pungă comună, modul de finanțare. Aș dori să spun încă o dată că, de fapt, Comisia este foarte fermă asupra acestui punct. Considerăm că această pungă comună este singura modalitate de a găsi uh, aceste chestiuni de integrare la nivel european ne gândim de asemenea că este modul cel mai simplu, repet, cel mai simplu de a executa bugetul inițiativei. Este mijlocul care permite de asemenea să asigurăm uh, echipele bune de cercetare că vor primi finanțare și mai ales acele echipe de cercetare care provin din țările care Uh, vor contribui la resursele financiare într-o manieră limitată. Deci uh, insistăm foarte mult să se mențină ideea acestei uh, pungi comune. Și aș mai avea ceva de adăugat asupra resurselor financiare și infrastructurile necesare. Intenția Comisiei Executive nu este să uh, limitează rolul infrastructurilor și nici calitatea și nici cantitatea acestor infrastructuri de cercetare. Problema este mai degrabă de echilibru între contribuțiile sub formă de infrastructură și contribuțiile sub formă de aport financiar. Bineînțeles, infrastructurile sunt foarte importante, dar trebuie să existe o proporție adecvată între contribuțiile sub formă de infrastructură și contribuțiile sub formă de aport financiar, pentru că trebuie evident plătite echipele de cercetare. În ce privește Rusia, domnule președinte, doamna raportor uh, a spus foarte bine uh, ce era de spus și anume există niște probleme juridice legate de participarea Rusiei la proiect, dar ca și înainte Rusia va putea participa pe baza unor reguli în vigoare în cadrul celui de-al șaptelea program cadru. Pentru Norvegia lucrurile sunt oarecum diferite. Există un acord de asociere, așa încât participarea echipelor norvegiene este absolut posibilă. Iată, domnule președinte, uh, baza pe care vom uh, analiza amendamentele la momentul oportun și vom avea, evident, un spirit constructiv uh, în momentul în care vom uh, evalua părerile, opiniile Parlamentului și Consiliului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, dați-mi voie să vă uh, spun că doamna raportor mai dorește o dată să ia cuvântul. Uh, am... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Mulțumesc pentru comentarii, mulțumesc pentru susținere. Sunt de acord cu majoritatea punctelor de vedere exprimate aici, când, atunci când v-ați referit la anumite îngrijorări sau sugestii. Probabil că ne vom întâlni în continuare cu raportorii și toate părțile interesate, raportorii din umbră și toate părțile interesate ca să vedem cum putem rezolva problemele care mai există. De exemplu, cu Norvegia. Sunt de acord cu participarea Norvegiei. E important să găsim o structură pentru proiecte ca acesta, care să funcționeze și pentru Marea Mediterană și pentru Marea Baltică, pentru că situațiile sunt similare și să, ar trebui să fie și proiectele noastre la fel de eficiente. Sigur că Norvegia desfășoară cercetări importante în domeniul protecției mediului înconjurător, dar uh, aș, voi vedea cum să implicăm și Norvegia aici. Până acum există o decizie din partea Norvegiei de a nu participa, însă mă voi întâlni cu un grup, chiar în această după amiază, cu un grup de parlamentari norvegieni. Deci, iată, voi aborda acest subiect cu, cu domnile lor. În ce privește comentariile făcute de uh, reprezentantul Comisiei, apreciez cele spuse de domnia sa și prin declarația domnului Mati, uh, cred că ar trebui să adăugăm Uh, sugestiile sale în text și uh, să ținem cont de ele și la următoarele negocieri. Să spunem că decizia între faza 1 și faza 2 este în principal o verificare a sănătății acestui program, ca să spun așa, și o, un, un mod de a-i susține acțiunea. E important să punem acest lucru în scris, pentru că comunitatea oamenilor de uh, știință este una Uh, care este foarte sensibilă la capitolul financiar și dorim uh, implicarea lor de plină în acest proiect. Oricum, până acum, uh, iată că am avut rezultate bune în urma discuției de astăzi. În legătură cu punga aceasta comună, această măsură a fost introdusă în Uh, pe perioada programului de cercetare, lucru întotdeauna dificil, pentru că statele membre nu și-au adaptat legislația, sper că vor face acest lucru cu, cu, cu al optulea program cadru, când acesta va intra în vigoare și vor avea la dispoziție câțiva ani să facă modificările necesare. Acum uh, nu putem decât să folosim instrumentele pe care le avem în momentul acesta la dispoziție, pentru că dorim că toate statele participante să rămână în cadrul programului și să facă și ele toate eforturile care se impun. Sunt de acord cu doamna Hasi, situația e foarte gravă la Marea Baltică și când vom discuta cu reprezentanții Germaniei, sigur trebuie să ne asigurăm că Germania poate continua să participe la program și să găsim o formulare prin care să putem face acest lucru uh, și care și uh, uh, această pungă comună virtuală înseamnă să susținem principiul acțiunii europene și valoarea, plus valoarea europeană, dar să ținem cont și de subsidiaritate. Asta am rezolvat pentru primele trei programe 169 și a trebuit să reușim să rezolvăm problema și pentru cel de-al, patrulea program 169. Văd că reprezentantul Comisiei îmi dă dreptate. Iată că până la urmă Discuția noastră a fost foarte productivă. Sigur, în ce privește infrastructurile pentru cercetare, sigur, sunt, există diferențe între statele participante, știm cu toți acest lucru și aici trebuie să facem tot ce putem ca să utilizăm cele mai bune instalații, echipamente și să venim cu fondurile suplimentare când acestea sunt necesare și avem nevoie de o procedură standard în toate proiectele de cercetare. Avem așa ceva și funcționează bine când e vorba de finanțare. Vrem să utilizăm aceasta, această metodă comună ca bază de acțiune. Și în ce privește Rusia, sigur există dificultăți. Știm că Uniunea Europeană dorește un acord global cu Rusia care să se refere la mai multe domenii decât nu doar la cercetare și cultură, sigur, și energia care e importantă și pentru comisia noastră. Asta e situația la momentul actual. Dacă vedem la ultimul summit privind bonusul de la Helsinki, de acum, desfășurat la Helsinki acum câteva săptămâni, Rusia a profitat de ocazie pentru a discuta și participa la summit uh, și da, a acordat atâta importanță încât chiar domnul Putin a participat și a făcut anumite pro- promisiuni Cred că e un lucru de care trebuie să profităm. Vedem că ei au, au, au, privesc acest proiect bonus ca o prioritate, care este, lucru care este un bun punct de plecare pentru viitor, cum este și discuția uh, de astăzi. Avem uh, așadar calendarul, vom acționa cât de rapid posibil cu uh, susținerea de plină a președinției spaniole, care a spus că e dornică ca la mm, summitul pentru cercetare de săptămâna viitoare să se obțină un rezultat bun, să putem apoi vota în plen, de, preferabil în luna iunie. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Termenul limită pentru amendamente este 3 martie. Cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și putem să trecem la punctul 13 și anume raportul referitor la Cartea Verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice. Aici are cuvântul domnul Giles Chichester. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. sper că faptul că este punctul 13 de pe ordinea de zi nu are niciun fel de semnificație. Este un subiect care eu sper să fie norocos, nu ghinionist. Este vorba de avizul nostru pentru Comisia Envi cu privire la Cartea Verde a Comisiei, cu privire la gestionarea deșeurilor biologice. am uh, elaborat uh, unele sugestii care se concentrează asupra competenței comisiei noastre și anume potențialul energetic al uh, deșeurilor biologice. Lucrul esențial aici este faptul că încurajăm utilizarea acestei resurse pentru uh, crearea de energie ca parte a uh, eforturilor Uniunii Europene de a extrage energie din surse regenerabile și de a reduce emisiile de uh, gaze cu efect de seră și, în plus, uh, pentru a ne uh, îmbunătăți situația securității aprovizionării, pentru că biomasa este o resursă internă. Cred că nu există subiecte foarte controversate în acest sens, dar, uh, cu toate acestea, aștept cu interes intervențiile colegilor mei. Sper că ceea ce s-a spus aici și ceea ce am elaborat în acest document va transmite mesajul nostru către prietenii noștri din Comisia ENVI. Dacă ar trebui să aleg două puncte care mi se par importante, cred că punctul 7 și 8 sunt foarte importante. Punctul 7 se referă la importanța accesului la rețeaua electrică pentru uh, producătorii de energie electrică pe bază de deșeuri biologice și punctul 8 se referă la păstrarea uh, tuturor opțiunilor și posibilităților uh, deschise în, această, uh, în acest domeniu, lucru care implică, bineînțeles, și crearea locurilor de muncă. Domnilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Van Prent dank u wel, voorzitter. Um, en dank u aan de rapporteur um, ehm, voor um, deze opinie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim raportorului pentru acest aviz. Există o serie de puncte pe care le putem susține. Sunt două puncte mai ales pe care ne-ar interesa să le detalieze Comisia. Și, de asemenea, am dori să vedem ce spune și Comisia pentru Mediu. Primul punct se referă la o chestiune, o opinie controversată apropo de modul de regimul uh, gestionării deșeurilor și uh, apoi uh, nevoia de a produce energie din deșeuri și abia după aceea se folosesc gropile de gunoi. Apoi trecând uh, la deșeurile ecologice. În multe dintre statele membre trebuie să ne asigurăm că uh, separăm foarte bine deșeurile, să separăm deșeurile ecologice de deșeurile care provin uh, din industria uh, producătoare de alimente, din industria alimentară. Există o serie de deșeuri care pot fi folosite pentru a îmbunătăți solul, pentru a lupta împotriva eroziunii solului și împotriva deșertificării. Altele pot fi folosite pentru a produce biogaz. <clears throat> Deci ar fi uh, o adăugire utilă la punctele pe care le susținem în uh, opinia raportorului, în viziunea raportorului, apropo de modul în care putem să recuperăm energie. Al doilea punct, și s-ar putea ca raportorul să nu fie de acord cu ce spuneam aici, aș dori să invităm Comisia să se concentreze pe o, o directivă specifică referitoare la deșeurile ecologice Trebuie să ne folosim întreg uh, potențialul și nu putem face acest lucru decât dacă există o directivă clară, independentă, cu obiective clare, independente. Abia numai atunci ne vom atinge obiectivele în ceea ce privește uh, acest domeniu al uh, bio, al um, deșeurilor ecologice și am ajunge la un teren de egalitate pentru toți participanții. Noi uh, am susține această directivă, directiva aceasta ar susține și investitorii și ar fi și o contribuție în sensul atingerii acestui teren egal, acestui nivel de egalitate pentru toată lumea. Cred că, uh, eu știu, doar o directivă cadru nu ne va ajuta să ne atingem obiectivele uh, deci a, lansăm un apel comisiei să avem o directivă independentă pe această problemă. Mulțumesc. Da, Vă mulțumesc. Aș dori să întreb comisia dacă dorește să intervină. Reprezentanții comisiei, dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, aveți cuvântul. Merci, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, n-am foarte multe de... Văd că nu sunt multe reacții față de directiva cadru și uh, acțiunea cu deșeurile, sigur, a fost confirmată. Uh, trebuie făcută reciclarea, reutilizarea, recuperarea energetică și apoi la sfârșit uh, depozitarea. Sigur, ierarhia asta a fost confirmată foarte recent în directiva cadru care a fost votată, lucrul ăsta este foarte clar. Uh, al doilea punct, întrebarea, trebuie o directivă anume sau un amendament, o modificare a directivei cadru? După cum știți, sau după cum vă informez acum, acum terminăm un studiu de impact în legătură cu diferitele posibilități de utilizare a bio a deșelor ecologice, după cum am anunțat în directiva cadru și Cartea Verde și acum analizăm diferite posibilități cu avantaje, cu inconveniente ale diverselor instrumente juridice pe care le avem la dispoziție ca să ne atingem scopul. Încă nu ne-am hotărât Eh, dar eh, am spus finalizăm un studiu de impact care va face o listă cu avantajele și dezavantajele acestor instrumente juridice de care dispunem. Gut, bedanke ich mich. Charles Chichester, to... Mulțumesc. Giles Chichester, mai, dori, mai doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi îngăduiți, aș dori să răspund uh, eh, ce răspuns în legătură cu o directivă, necesitatea unei directive specifice în acest domeniu. Uh, e bine că Comisia încă mai ia în considerare acest lucru, e important să uh, ia în considerare această idee, dar poate că ar trebui să continuăm uh, să acționăm cu precauție. Din propria mea experiență, din zona de sud-vest a Angliei, Vă pot spune că acum uh, se face această colectare uh, separată deșeurilor și sunt regimuri, au fost în diverse încercări de colectare diferite, de exemplu, colectarea deșeurilor ecologice la fiecare două săptămâni, uh, bio, la deșeuri, pentru deșeuri biodegradabile, Apoi există varianta cu la fiecare săptămână, pentru că uh, există pericolul acumulării uh, uh, excesive și a putrezirii acestor deșeuri ecologice. Și cred că există acest risc dacă venim cu o lege în care să includem toate categoriile de deșeuri ecologice, să nu creăm mai multe probleme decât erau până acum, pentru că noi dorim să încurajăm oamenii să acționeze la nivelul lor pentru a face compost, pentru a utiliza deșeurile ecologice pentru a realiza compost, <coughs> pentru a îmbunătăți calitatea solului. Dar dacă noi introducem un, o lege care va include toate categoriile de deșeuri ecologice, există un risc de uh, supra-legiuire, de, de, de a face prea multe. Uh, Sigur, respect această ierarhie expusă de reprezentantul Comisiei, dar cred că deșeurile pe care nu le putem recicla și nu le putem reutiliza, cred că ar trebui să le tratăm totuși ca pe o resursă și să extragem energie din ele. Și nu doar să scăpăm de ele ar fi logic. Așadar, eh, sigur, aștept să văd eh, amendamentul colegii olandeze și eh, să avem o discuție ulterioară. Sigur, nu mă opun acestei propuneri, dar nu sunt nici foarte entuziast în privința acesteia. În legătură cu calendarul, domnule președinte, ce ne puteți spune? Tia, Da, surpriză, amendamentele până pe 17 martie. Deci până pe 17 martie. Nu? S-a schimbat? Mă scuzați. 25 februarie este limita, termenul limită pentru uh, depunerea amendamente, amendamentelor până la ora uh, 12. Votul are loc pe 18 martie. Cu aceasta vă mulțumesc. Dacă nu mai avem intervenții, am încheiat lucrările pentru această dimineață și ne revedem după masă cu voioșie.